valide. Din partea PPE-ului, din partea Alianței Progresiste a Democraților Socialiști, din partea conservatorilor și reformiștilor europeni și din partea uh, Confederației uh, stângii europene, am uh, primit solicitări de nominalizări uh, în comisii și delegații parlamentare. Lista acestor nominalizări se regăsește în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu există niciun fel de obiecție în adoptarea procesului verbal, atunci aceste nominalizări sunt considerate ca fiind uh, confirmate. Comisia Jurii a făcut un